sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim letzten. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ultima noastră reuniune ordinară din această perioadă a Parlamentului, din acest mandat. Avem uh, o agendă foarte strânsă. Trebuie să începem, chiar dacă nu sunt încă foarte numeroase uh, nu este numeroasă prezența, din păcate nu sunt prea mulți deputați. Vreau să trecem deci la primul punct de pe ordinea de zi. În primul rând, din partea coordonatorilor nu trebuie să vă spunem nimic, pentru că nu va mai avea loc reuniunea coordonatorilor de astăzi. Este ultima reuniune a comisiei noastre juridice și deci nu mai este nevoie de reuniunea coordonatorilor. Vom uh, avea o plenară doar săptămâna viitoare și nu avem ce discuta de aceea. Următorul punct de pe ordinea de zi avem cinci puncte de discutat la punctul 11 în ceea ce privește litigiile în care e implicat Parlamentul. Sunt chestiuni pe care le-am aflat în ultima secundă. M-am gândit uh, cum uh, să putem să discutăm în mod corect și bine despre aceste litigi, cum să ne pregătim dacă nu le avem înainte. Aș, pre, aș propune să tratăm această chestiune înscris. Însă vreau să mulțumesc uh, tuturor colaboratorilor de la comisia noastră, vreau să mulțumesc însă și grupurilor politice pentru că s-a găsit totuși o soluție dumnealor sunt gata să pregătească aceste puncte până la ora la care trebuie să tratăm punctul respectiv de pe ordinea de zi. Vreau să vă atrag atenția și asupra faptului că la punct 16 trebuie să avem voturi la ora 16. Deci este important pentru cuvorum, avem voturi la ora 16 și după aceea avem o reuniune în camera cu toate cazurile cu privire la litigiile în care e implicat Parlamentul pe care trebuie să le discutăm. La punctul diverse o să ascultăm o prezentare scurtă din partea Departamentului de Politici C despre secretele comerciale. vom avea și posibilitatea să avem un schimb de opinii scurt despre delegația Comisiei Jurii la Atena. Doamna Căvies, care a fost prezentă, și doamna Tain, domnul Berlinguer, care au fost cu toții la Atena, pot să ne spună câte ceva. După scrisorile pe care le-am primit și după discuțiile pe care le-am purtat cu colegii, am înțeles că a fost o discuție foarte constructivă, foarte bună și sper să mai avem ocazia să discutăm despre acest punct. Și Trebuie să mai spun un lucru, un lucru important. La reuniunea în camera avem un caz de imunitate, de apărare a imunității pe care trebuie să-l discutăm. A fost trimisă către comisia noastră cererea, așa cum este procedura, pe 2 aprilie. E vorba de o scrisoare din partea președintelui pentru cazul Ortefei. Deci, pentru cei care sunt deja de mult uh, membri în comisia noastră, probabil că știu care este acest caz. Doamna Lichtenberger va primi cuvântul când termin cu punctele despre ordinea de zi. De fapt, aproape că am terminat și uh, doamna Lichtenberger vă dau cuvântul de aceea acum. Trebuie să vă spun foarte clar că nu înțeleg de ce trebuie să se pună acest punct pe ordinea de zi. Eu am primit documentele doar pe franceză. În franceză eu nu cunosc destul uh, franceză ca să pot să-mi dau seama care este conținutul acestor documente. Pe lângă aceasta, din câte am înțeles, nici măcar nu există o informație din partea autorităților franceze. Nu s-a discutat încă acest caz nici în Franța, doar un articol de ziar. Deci nu cred că putem să punem un punct pe ordinea de zi care se află în această situație. Mă simt absolut în afara oricărei posibilități de a da o părere despre acest caz în momentul de față. Stimată doamnă Lichtenberger, aveți dreptate în ceea ce privește documentele în limba franceză. O să putem discuta la reuniunea în camera așa cum ați propus dumneavoastră. Însă problema este că acest raport este în engleză, raportul ca atare, însă comentariile sunt în engleză. Sper ca să avem mai mulți deputați în sală atunci pentru ca să aveți încă o dată ocazia să spuneți acest lucru la acea reuniune pentru ca să putem trata problema sau nu. Dacă nu mai există alte luări de cuvânt uh, la ordinea de zi, vreau să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și anume comunicările președintelui. Foarte pe scurt, am uh, doar câteva de zis. De fapt, n-am uh, nimic de zis. Aceasta este tot ce vreau să vă spun. Și trec la punctul 3, aprobarea proceselor verbale din 10 martie, 19-20 martie. Dacă nu există nicio obiecție până la sfârșitul reuniunii, atunci vom uh, putea să le considerăm aprobate. Trecem la punctul 4 și aș vrea să spun în legătură cu produsele biocide că uh, trebuie să dăm mai întâi cuvântul uh, departamentului juridic care dorește să ia poziție față de cazul biocidelor. Dacă aveți uh, Vă rog amabilitatea să-mi arătați unde sunteți așezat de la serviciu juridic ca să vă dau cuvântul. Da? Bine, vă mulțumesc. Poftiți, aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte să discutăm care sunt concluziile pe care trebuie să le tragem din hotărârea în instanță, vreau să vă amintesc care a fost, de fapt, uh, întrebarea adresată curții. Comisia a primit uh, ca mandat să fixeze taxele pe care trebuie să le plătească o întreprindere atunci când cere autorizația pentru o substanță. După părerea Comisiei, actul de bază nu conținea destule elemente pentru a putea să le ghideze această decizie în legătură cu taxele de impus și de aceea Comisia a spus că ar fi nevoie de un act delegat pentru a suplimenta actul de bază care să poată să prevadă cum să fie stabilită această taxă. Sentința însă nu a stabilit un cadru teoretic pentru a face o, de, o distinție clară între actele delegate și actele de implementare. S-a concentrat mai degrabă pe răspunsul la întrebarea pe care a pus-o Comisia în acest caz uh, specific dacă textul actului de bază este suficient, dacă este nevoie doar de anumite specificări suplimentare sau dacă lipsea o informație, suplimenta- o informație consistentă. Chiar dacă nu avem un concept teoretic, putem să vă dăm o indicație foarte clare despre ceea ce nu poate să facă un act de implementare și unde nu poate fi folosit un astfel de act. Sentința curții arată foarte clar că nu putem să fi folosit aici un act de implementare dacă chiar dacă stabilirea actului de bază a arătat că nu era suficient, dacă condițiile și criteriile pentru ca și comisia să poată să-și exercite drepturile nu au fost definite în actul acesta de bază, dacă principiile de bază nu au fost conținute deci în actul legislativ de bază, nu am fi putut să acordăm o putere legislativă de implementare comisiei. Deci, numai acolo unde, numai o barieră în, calul, în, cazul, uh, în cadrul exercitării puterii poate să ducă la o um, justificare a unui act de implementare în baza articolului 91. Așadar, există puține alegeri, uh, puține posibilități pentru legislator în ceea ce privește controlul asupra actelor care să nu fie la același nivel ca și controlele de validitate din alte domenii. De exemplu, sentința folosește cuvântul de discreție sau discreționar sau putere de apreciere. Aceasta nu înseamnă însă că legislatorul are o putere uh, de alegere liberă. După părerea noastră, cel puțin, este așa. Dacă curtea subliniază că um, regulile vechi dinainte de tratatul uh, de la Lisabona nu mai sunt uh, în vigoare, deci fiind dat că acestea s-au schimbat, toată lumea trebuie să suporte consecințele acestor modificări. În același timp, Curtea subliniază faptul că conceptul de act de implementare trebuie să fie evaluat uh, în funcție de conceptul actelor delegate și apoi mai târziu în text putem citi de asemenea că odată ce avem elementele pentru actele delegate se vorbește de uh, un o, înspre deosebire de acesta, un act de implementare trebuie să fie altfel, spune aici în sentința curții. Așadar, trebuie să se facă o diferență clară prin contrast un act față de celălalt și în niciun caz nu poate fi interschimbat un act cu celălalt. Curtea a spus de asemenea că autoritățile legislative au putere de apreciere despre felul în care acționează actul, dacă este complet sau dacă are nevoie doar de anumite specificări suplimentare. Dacă nu există o eroare clară în această evaluare, curtea nu dorește să invalideze acest act. Cu toate acestea, după ce am analizat situația, curtea trebuie să facă referire foarte detaliată și o face în răspunsul ei la toate părțile actului respectiv și de asemenea face o evaluare îndeaproape a uh, prevederilor care au fost contestate cuvânt după cuvânt, într-o manieră în care nu se întâmplă de obicei uh, în cazul curții când altă instituție are puterea discreționară. Așadar, uh, această analiză permite stabilirea că această prevedere era potrivită. Chiar dacă așadar a fost controlat documentul și dacă documentul, contro, uh, conținutul acestui document nu este neapărat uh, clară. Analiza a fost foarte detaliată și de aceea aș vrea să uh, vă spun și care este concluzia mea. Aș vrea să fac o legătură aici cu activitatea comisiei dumneavoastră. De curând ați votat raportul cu privire la um, punerea în aplicare a delegării actelor legislative și la felul în care se, se folosește acest principiu și la criteriile care se aplică pentru a le folosi. Vreau să vă pun întrebarea retorică dacă sentința curții schimbă ceva la aceste concluzii sau nu. Și nu este cazul. De ce? Pentru că cu mai puțină indicație din partea curții, cu mai puține indicații, Așa cum precum a acceptat-o plenara, este nevoie deja de mai multă autoevaluare din partea noastră. Și pentru a putea pune în aplicare această putere de apreciere, Parlamentul trebuie să știe cum să folosească această putere, folosind criteriile care sunt potrivite pentru acest exercițiu. Anumite formulări ar fi putut fi ajustate, poate, dacă am fi avut sentința curții înainte de votul din plenară. Însă, elementele principale sunt aici și uh, toate elementele sunt suficiente pentru a putea justifica alegerile legislatorului pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt gata să vă răspund la orice întrebări dacă aveți nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această explicație din partea Parlamentului European, din partea Serviciului Juridic, o, de adevăr o evaluare foarte uh, valoroasă pentru că vă referiți la activitatea noastră politică direct. Dorește vreun deputat să ia cuvântul în legătură cu acest caz? Dacă nu este cazul, atunci vă mulțumesc foarte mult pentru această luare de poziție și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și anume punctul 5. E vorba de cazul Rivelini la întrebarea cu solicitare de răspuns scris, dar nu-l văd în sală pe domnul Rivelini. Așadar, aș propune să spun doar eu câteva cuvinte, pentru că e destul de dificil să discutăm despre un caz în care nu este prezent în sală cel care a pus întrebare. E vorba de o întrebare pe care a pus-o domnul Rivelini către comisie, care nu a fost răspunsă la, la care s-a răspuns la timp din partea comisiei. Și de aceea s-a dorit, în conformitate cu regulile de procedură, să se discute încă o dată despre acest caz. Se pare însă că între timp problema s-a rezolvat. Domnul Rivelini bănuiesc că nu are probleme din moment ce nu dorește să ia cuvântul, fiind dat că nu este prezent în sală. Deci, comisia își cere scuze pentru răspunsul întârziat. Cred că acest punct de pe ordinea de zi trebuie să fie sărit. Pur și simplu îl încheiem, trecem mai departe și trecem la punctul 6 despre Eurojust. Avem aici uh, o dezbatere prevăzută, un schimb de opinii și vreau să dau cuvântul domnului raportor Luigi Berlinguer. Vă rog, Luigi, ai cuvântul. Bun, mulțumesc. Trebuie să discutăm în acest schimb de opinii despre acest document de lucru care se referă la Eurojust. Prima remarcă pe care aș dori să o fac este că e vorba aici de o discuție ușor ciudată pentru că aceasta este ultima noastră reuniune și trebuie să hotărâm ce trebuie să facem despre, după discuția pe care o vom purta aici. Deci mi se pare așa că parcă mergem pe lângă o prăpastie și cine mă împinge o să cadă imediat de partea elaltă a termenului. Deci e oarecum o discuție kafkaiană. Așadar, aș vrea totuși să repet un concept important Este vorba de un document care a fost redactat de către o comisie plină de competențe în domeniu, de către Comisia Libe. Deci, în această fază, mai ales în ceea ce privește faptul că noi lăsăm această lucrare mai departe următorului Parlament, următorii legislaturi, trebuie să încercăm să facem o distinție foarte clară între Eurojust și oficiul parchetului european. În timp ce acest document, de fapt, se ocupă mare parte de parchetul european. Sunt convins însă că introducerea în tratat a acestui noi instituții este un lucru foarte important. În continuare știți că suntem în favoarea acestui proiect. Cu toate acestea, a, în ziua de astăzi, ceea ce contează cel mai mult pentru a putea continua cu activitatea penală la nivel european, pentru a putea ajunge la o colaborare mai puternică între statele membre, tot cu scopul de a combate mai bine criminalitatea organizată. Este așadar, deci ce este important este ca structura Eurojust, Eurojust să fie menținută. A fost o structură importantă încă de la început și a lăsat deja o amprentă importantă pe viața judiciară a Uniunii și putem spune că până acum a dat rezultate deja foarte importante. A reușit să depășească deja o caracteristică foarte negativă din viața publică și privată a Uniunii, adică faptul că criminalitatea organizată nu cunoaște granițe și nu cunoaște diferența dintre țări și este imediat transferabile peste frontieră. De aceea o structură ca Eurojustul a dat o, a lansat deja o serie de rezultate foarte importante. Trebuie deci să ținem cont de această provocare și aceasta este de fapt ideea principală pe care am vrut eu să o dau acestui document care nu va avea neapărat un efect imediat, dar care arată că trebuie să ne ocupăm de acest subiect. Ceea ce contează este că atunci când tratăm aceste teme, trebuie să facem legătura în mod ideal, uh, deși sunt două teme diferite, cu uh, funcția de procuror european. Deci aceste două idei trebuie legate una de cealaltă, totodată făcând această distinție. Important este că instaurarea unui oficiu al procurorului european va obliga la cooperarea sporită și statele care sunt membre în Eurojust vor putea să joace un rol extrem de important în aceste structuri. Iată de ce am făcut mai multe propuneri uh, de modificare și structurale la Eurojust în ceea ce privește, partea de opera, operațională și administrativă, prezența membrilor Comisiei Europene și așa mai departe. Cred că Înainte să ne pronunțăm asupra acestui subiect, pentru că de acum încolo nu o să mai avem ocazia să o facem noi în această componență a Parlamentului, trebuie să încercăm să ascultăm și avizul Eurojust, adică să vedem cum văd ei, cum își justifică ei o soluție sau alta și cum ar putea ei să își evalueze rezultatul activității de până acum. Aceasta este, de fapt, uh, ceea ce vreau să vă spun în conținut. Mulțumesc! Uh, fi... Mulțumesc, domnule Berlinguer. Aici, la ultima reuniune a Comisiei Juri, suntem în situația în care teme foarte importante sunt începute, dar nu pot fi duse la bun sfârșit. Cu toate acestea, este foarte valoros inputul dumneavoastră și remarcile pe care le-ai făcut uh, cu privire la Eurojust mi se par importante pentru următorul Parlament. Putem să le transmitem următorii legislatori. Dorește alt deputat să ia cuvântul pe acest subiect? Nu este cazul, așadar putem să considerăm că ceea ce s-a făcut până acum este o poziție de plecare pentru Parlamentul European următor. Trecem acum la următorul punct care se află în o situație similară ca acesta. E vorba de punctul 7 de garanțiile procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați. Doamna Tain este raportoare și dau cuvântul doamnei Tain. Mulțumesc foarte mult! Data trecută prezentasem acest proiect în mare deta- multe detalii. Însă acest document de lucru nu a fost votat încă, deci aș vrea să mai fac un rezumat al acestei uh, propuneri. În, sub această directivă cad așadar uh, acele cazuri în care după dreptul național nu există decât o măsură restrictivă, nu există o măsură penală, există măsuri de protecție sau măsuri de reeducare. E vorba de Uh, anumite acte, fapte penale. Apoi am avut considerentul 9 în care se spunea că directiva trebuie să aibă incidență și asupra faptelor care au fost, uh, în, au fost uh, Așadar, infracțiunile comise înainte de 18 ani, dacă infracțiunea respectivă este considerată în continuare valabilă și după 18 ani. Deci dacă cineva a comis o infracțiune înainte de 18 ani care se continuă după finalul după 18 ani așadar, trebuie să cadă totuși uh, procesul sub incidența directivei acesteia. Am respins propunerea Comisiei ca în cazul unor um, contravenții să nu se, să se limiteze dreptul la un avocat din oficiu sau la prezența tutorilor sau a părinților. Nu mi se pare acceptabil acest lucru, l-am refuzat. Cred că întotdeauna când uh, se pot presupune, aplic, se poate presupune aplicarea unor măsuri uh, penale, trebuie să existe un drept la asistență pentru copilul respectiv. De asemenea, am fost împotriva înregistrării audiovizuale a interogatoriului copiilor, mai ales a celor uh, obligatorii în cazul încarcerării. Este vorba de o presiune inutilă, suplimentară în fața copiilor care vor fi supuși așadar unei presiuni prea mari și de asemenea suntem împot- și împotriva acestui motiv pentru că considerăm că este, există un pericol de răspândire a documentului uh, audiovizual și un psiholog trebuie să poată să fie prezent la interogatoriu. Aceasta este de asemenea o altă cerință din partea mea. În cazul în care e vorba de o încarcerare, dacă nu există o închisoare specială pentru copii, trebuie ca copilul respectiv să fie încarcerat sau uh, adolescentul într-o zonă special amenajată pentru aceștia pentru ca să nu poată să intre în contact cu adulții. Am mai atras atenția asupra faptului că la o procedură în care sunt implicați copii nu trebuie să fie vorba de o procedură publică, este nevoie de o deliberare cu ușile închise, nu trebuie să existe nicio posibilitate de excepție la această regulă, nici măcar atunci când e vorba de considerarea pe deplin a intereselor copiilor, pentru că aceasta deschide poarta către unele cazuri neprevăzute și nu suntem pentru o permitere în acest sens. Nu știm dacă în toate statele membre copiii sunt tratați la fel. Apoi uh, am mai subliniat și faptul că copiii trebuie să fie prezenți la negocieri, trebuie să fie prezenți și la procedura, la derularea procedurii, la fel ca și la adulți. Nu trebuie să se ia nicio decizie în absența copilului din cauza uh, unei boli sau din cauza decesului în familie a unui membru și așa mai departe. În ceea ce privește costurile de procedură, în proiectul de directivă s-a propus ca în cazul unei eliberări toate costurile să vină, să fie așadar plătite de către serviciile publice și în cazul uh, în care se ajunge la o condamnare, statul membru este cel care trebuie să suporte cheltuielile dacă nu o permite situația familiei să suporte cheltuielile de procedură. Toate acestea sunt așadar uh, acum în documentul de lucru pe care nu vom mai vota noi, însă Știți că am stabilit ștachete foarte ridicate pentru ca să nu se poată face compromisuri aici. E vorba însă numai de o aviz pentru libe, dar considerăm că este important să punem aceste ștachete foarte înalte pentru ca și legislatura următoare să păstreze aceste standarde. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă Tain. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Bine, atunci aș vrea să notez uh, în primul rând că vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați mai lucrat la acest document, chiar dacă eram pe final de mandat. Prin acest document de lucru, de fapt, arătăm că este important subiectul și că este important să avem o poziție foarte puternică din partea Comisiei Juri. Și dincolo de aceste constrângeri, trebuie să arătăm și că Comisia Juri este cea care se ocupă cel mai bine de chestiunile juridice, bineînțeles, și nu numai în cazul în care este comisia competentă de fond. Comisia competentă de fond fiind libe, se ocupă și de chestiuni de politică internă și de uh, chestiuni de siguranță internă și cred că a fost absolut necesar ca și un aviz din partea LIBE să fie, din partea jurii să fie prezent. Mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Trebuie să spunem următoarele. E vorba de actele de implementare și de o procedură în conformitate cu articolul 88 a regulamentului de procedură. E vorba de un subiect uh, important, dar domnul Karim nu este în sală, nu poate fi prezent astăzi, dar poziția dumnealui pe care o împart și eu este că nu există un dosar controversat, nu sunt obiecții și de aceea vreau să vă dau ocazia să vă mai exprimați dacă doriți în legătură cu acest subiect. Nu este cazul, nu dorește nimeni să ia cuvântul. Așa că ajungem foarte repede mai departe și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de subsidiaritate cu privire un subiect la care tot domnul Karim este raportor, care nu este aici, după cum spuneam. Nu s-a mai adăugat nimic de la ultima reuniune din 19-20 martie. Și deci putem să tăiem și acest punct de pe ordinea de zi și trecem la votul care a fost însă acum văd... A, nu, trecem mai departe, îmi cer scuze, la punctul 15, la chestiuni diverse, pe care îl tragem mai devreme pentru ca să ajungem la votul de la ora 16. Doamna Lichtenberger dorește să ia cuvântul la punctul acesta cu privire la secretele comerciale. Doamna Lichtenberger, o să vă dau cuvântul. Doriți acum să luați cuvântul înainte de prezentare sau după? Da, înainte, bine. Pentru mine spune doamna Lichtenberger, este foarte important acest subiect. Ar fi trebuit să-l discutăm deja de mai de mult. Acum se spune că s-a discutat deja subiectul, dar e un subiect problematic, pentru că văd că se și uh, transferă subiectul pe următoarea legislatură. Mi se pare foarte păcat că s-a tratat așa. Uh, Întrebarea concretă pe care vreau eu să vă pun este de ce a mai fost uh, acum uh, îngrămădit acest subiect uh, pe ordine de zi ale comisiilor, are legătură cu TTIP-ul, pentru că se știe că secretele comerciale și lucrurile similare au un rol important, chiar enorm, în negocierile TTIP și dacă este așa, aș vrea să se spună foarte clar și să și tratăm lucrurile din această perspectivă. Președinta, doamnă Lichtenberger, iau la cunoștință aceste spuse. Într-adevăr, secretele comerciale sunt un subiect major în legătură cu negocierile pentru TTIP. Este una din prioritățile esențiale pe care le avem în negocieri. E foarte de substanță ce ați spus acum. Vom încerca să transmitem această idee și următoarei uh, legislaturi și probabil că ne vom uita cu ochi de vulturi la ceea ce se va întâmpla ca să se poate trata acest subiect cât se poate de, uh, de bine. Doamna Galo. Da, permiteți-mi să spun și eu două cuvinte pe marginea acestui dosar, având în vedere că am fost raportor. Nu cred că mă înșală memoria. Am mai discutat deja la ultima întrunire a Comisiei Jurii pe, acest, pe această chestiune și am uh, cerut atunci ca asistența să ia opoziție. Am hotărât atunci cu toții că este inutilă prezentarea unui document de lucru atâta timp cât nu avem vreme să discutăm cu adevărat pe marginea unui astfel de document. Deci cred că afacerea e clasată. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Galo, pentru explicații, la fel ca și la alte documente pe care le discutăm, uh, aceasta a fost concluzia, de fapt. Aceasta ne dă ocazia să putem să-l mai ascultăm încă o dată pe domnul Udo Bux din partea Departamentului de Politici uh, C, pe care vreau să îl ascultăm și să-i punem întrebări după aceea și apoi, bineînțeles, că vom continua să tratăm acest subiect ca unul foarte important în următorul mandat. Domnule Bux, aveți cuvântul. And I'm, um... Mă numesc Udo Bux, sunt unul dintre ofițerii însărcinați cu uh, drepturile cetățenilor. Uh, sunt uh, activ în Comisia Afaceri Juridice. Așa cum spunea și doamna Lichtenberg în ceea ce privește TTIP, nu este clar încă dacă aceasta va, acesta va lua în calcul și secretele comerciale. Deocamdată, substanța negocierilor în această chestiune este secretă. S-ar părea că Statele Unite și-ar dori acest lucru și discutarea secretelor comerciale ar viza găsirea unei abordări comune. Dar deocamdată nici nu este clar dacă drepturile dacă proprietatea intelectuală și secretele comerciale vor fi cu adevărat negociate. Ați cerut o analiză preliminară în privința protecției, protejării secretelor comerciale, care ar putea constitui ulterior baza unui exercițiu uh, mai vast, care să ia în calcul, evident, uh, și comentariile dumneavoastră. Ce sunt, de fapt, secretele comerciale? Este vorba, înainte de toate, de un Haideți să luăm un exemplu concret, uh, muzi, uh, industria muzicală. În anii 90, în Statele Unite, a avut uh, loc uh, litigiul Christus versus Deedport. Uh, domnul Miley era angajat la grupul Christus pentru găsirea de talente Uh, domnul Miley a, și-a părăsit, domnul Pipor și-a părăsit uh, angajatorul. Și apoi a fost urmărit pentru dez, uh, dezvăluirea unor secrete comerciale. Acestea, de fapt, erau, uh, uh, constituiau baza de legătură între DJ și uh, angajatori. dacă numele de pe lista respectivă puteau fi găsite într-adevăr în uh, registrele publice, instanța uh, a considerat că um, um, informațiile uh, suplimentare nu trebuiau făcute publice. Și apoi un alt exemplu, cel care vizează Coca-Cola și rețeta acesteia. Precum știți, aceasta nu a fost niciodată protejată de un brevet și orice fel de com- uh, informații comerciale în privința acestui produs uh, sau altor produse pot fi protejate. cum ar fi uh, cauciucurile, părți ale, unor mo- uh, părți ale motoarelor, și așa mai departe, dar și în, serviciu, în, în domeniul serviciilor, gestiun, tehnicile de gestionare, spre exemplu ale unui lanț hotelier internațional. De asemenea, pot exista materiale literare și artistice care să intre în această sferă. Spre exemplu, fotografiile care vor constitui coperta unui album. De asemenea, pot, acestea pot fi și informații guvernamentale, cum ar fi discuțiile cabinetului, de miniștri sau informații personale și fotografii. De asemenea, aceste informații pot viza um, chestiuni sensibile, să spunem, în domeniul afacerilor, care dacă sunt făcute publice sau cunoscute mult prea devreme, pot uh, pune în pericol uh, afacerile unei firme. În general, secretele comerciale sunt, au uh, o bază mai puțin solidă decât uh, cea a brevetelor, spre exemplu. Dar, în general, există trei factori care pot duce la interpretări diferite în funcție de instanțele diferite. De obicei, aceste informații nu sunt cunoscute publicului. În al doilea rând, trebuie să aducă un, un uh, tip de avantaj uh, economic celui care deține secretul respectiv, nu din cauza valorii neapărat a informației respective, ci faptul, ci valoarea constă în secretul informației. Și apoi uh, faptul că se fac eforturi pentru a menține secretul asupra informației respective. Există și o paletă destul de largă de avantaje uh, prin vizarea um, apărării secretului comercial mai degrabă decât a brevetului. De ce? Nu este nevoie de înregistrare în registrul public, deci este mult mai avantajoasă din punct de vedere economic, pentru că este mai ieftină. Pe de altă parte, față de brevete, secretul comercial nu trebuie să fie neapărat unul nou, o informație nouă, și apoi în privința perioadei și calendarului, protecția, protejarea secretului comercial poate fi uh, extinsă în principiu la infinit. Spre exemplu, uh, rețeta Coca-Cola, dacă ar fi fost uh, considerată drept brevet, brevetată, ar fi expirat de mult, fiind secret comercial, rămâne valabilă ad vitam aeternam. Un secret comercial nu trebuie să fie făcut public, pentru că pe când un brevet trebuie să fie um, publicat uh, înaintea înregistrării, cât mai um, clar cu putință. În ceea ce privește protecția juridică, există o paletă destul de largă de instrumente, se discută la nivel academic pentru a vedea dacă aceste secrete comerciale fac parte din proprietatea intelectuală. Curtea, ă, litigiul cu Microsoft uh, arată că nu este vorba despre proprietate intelectuală și, de fapt, uh, interpretarea instanțelor este destul de diferită și nu putem compara uh, uh, legislația în domeniu cu cea care vizează brevetele și drepturile de autor. La nivel internațional, Organizația Mondială a Comerțului în 1994 a fost de acord cu acordul TRIPS, prin care se uh, consacrau uh, uh, se consacra protecția uh, prote proprietății intelectuale. În sistemul juridic american, secretul comercial a fost definit în 1996 în, uh, prin actul care viza spionajul economic. Se, uh, astfel se dădea și o definiție foarte clară a spionajului economic care viza o paletă foarte largă de informații care viza printre altele și uh, prototipe, proceduri, coduri și așa mai departe, tangibile sau intangibile, combina, uh, compilate sau luate uh, individual, material fotografic sau înscris. Codul american Uh, consideră că uh, este o infracțiune folosirea acestor secrete comerciale în beneficiul unei uh, puteri străine. și amenda poate varia între 5 milioane și 10 milioane de dolari, precum și să se însoțească cu o Uh, pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 15 ani. Este vorba despre dreptul federal. Dar fiecare stat cu propria sa jurisdicție. La nivel european, protecția există o protecție însemnată la nivelul statelor membre. Singurul stat membru care are o legislație specifică în acest domeniu fiind Suedia. Italia, Franța și Portugalia au dispoziții specifice pentru protejarea secretelor comerciale în uh, codul proprietății industriale. În Austria, Germania, Polonia și Spania dispozițiile relevante se regăsesc în dreptul competiției, în dreptul concurenței. În alte state membre există dispoziții în dreptul muncii sau în codul civil dispoziții care îi împiedică pe angajați să uh, divulge uh, astfel de secrete. În țările de jos și Luxemburg, uh, există un uh, capitol separat, pe când în Marea Britanie și Irlanda lipsește uh, această jurisdic, uh, jurisdicție, legea contractelor fiind cea care guvernează aceste aspecte legate de secretele comerciale. Iată de ce, probabil că în luna noiembrie 2013, Comisia a propus directiva pentru protejarea uh, secretelor comerciale 230-2013. Conform Comisiei Europene, în fiecare an se provoacă daune de miliarde de dolari prin uh, espionajul economic corporativ. Și Uh, de multe ori aceste cazuri de fur de proprietate intelectuală nu pot fi aduse la lumina, uh, nu pot fi date publicității, dat fiind că altfel însăși secretele respective ar trebui date publicității. Este și preluările ostile ar deveni mai puțin uh, interesante, tocmai pentru că de multe ori acestea sunt uh, declanșate de interesul pe care îl presupun unele informații pe care le deține întreprinderea. Se face și o definire, o, se dă și o definiție a comer secretelor comerciale și a căilor de atac. Astfel, uh, instanțele naționale vor uh, putea mai ușor să se ocupe de cazurile care vizează secretele comerciale și astfel victimele vor putea primi și mai ușor despăgubiri pentru aceste activități ilegale. Această directivă, evident, se adresează statelor membre care vor veni cu procedurile și căile de atac necesare pentru a asigura um, căile de atac uh, împotriva divulgării secretelor comerciale. Cel care a încălcat, uh, care va fi încălcat aceste dispoziții, va trebui să plătească uh, o sumă proporțională cu prejudiciul provocat. De asemenea, se vor lua în calcul toți factorii, precum consecințele negative economice, inclusiv pierderea de profit. În încheiere, în ceea ce privește um, provocările pe care le va presupune acest exercițiu de armonizare, bazat pe articolul 148 din TFUE, 144 din TFUE, Practic, aceste secrete comerciale pot fi văzute din trei puncte de vedere. Uh, concurență neloială între întreprinderi sau prin dreptul muncii sau prin perspectiva transparenței și a libertății de uh, exprimare. Practic, din fiecare prismă se poate uh, ajunge la o încălcare a încăl, uh, încrederii și poate constitui chiar și o uh, încălcare penală. În ceea ce privește ingineria inversă și spionajul industrial, deci, până acum uh, s-a Um, s-a putut uh, divulga un astfel de secret uh, de către ingineri. Și apoi, um, în ceea ce privește libertatea de exprimare, ei bine, um, informațiile în privința acestor chestiuni pot fi de interes public. Spre exemplu, atunci când o întreprindere a participat la acțiuni de cartel, um, a încălcat dreptul uh, mediului sau uh, a dat mită. Articolul 10 din uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și articolul 8 care vizează respectarea um, vieții private Uh, articolul 10 din Carta Drepturilor Fundamentale, precum și articolul 17 din aceeași cartă, nu sunt preeminente, trebuie să se asigure o protejare echilibrată, acest lucru fiind esențial. Când se cere expertiză uh, suplimentară, aceste elemente ar trebui să intre, să intre în calcul. Astfel încât uh, propunerea să fie cât mai uh, bazată. În ceea ce privește negocierile pe tip, spre exemplu, sau alte Uh, chestiuni uh, și aceste discuții să aducă la oaltă experți din toate domeniile uh, pertinente. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bux, pentru aceste informații foarte interesante. Doamne Lichtenberger dorește să ia cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare. Aceasta nu face decât să confirme faptul că toți cei care au analizat acest subiect mai uh, îndeaproape probabil se regăsesc în ceea ce ați spus dumneavoastră. V-ați referit la caracterul extrem de opac al acestui element care este folosit sistematic în anumite domenii pentru a putea, de exemplu, limita drepturile cetățenilor la informații despre chestiuni de interes general când ar fi, de exemplu, chestiuni de sănătate care sunt protejate de către unele concerne în domeniul acesta, se folosește pretextul com- uh, secretului comercial pentru că nimeni nu știe de fapt despre ce este vorba sau, de exemplu, dacă se încearcă stabilirea faptului dacă există un produs care aduce cu sine daune sau este periculos pentru sănătatea umană. Din păcate, de multe ori se folosește acest secret pentru a putea să se ascundă rezultatele acestui studiu. Deci problema nu este secretul comercial, ci problema este că în foarte multe domenii acest secret comercial este abuzat și se extinde, de fapt, în mod abuziv asupra uh, tuturor intereselor comerciale ale diferiților uh, parteneri, fie că e vorba de introducerea de competiție neloială sau e vorba de spionaj. Deci e vorba de punerea de botnițe, de fapt, pentru whistleblower care așadar oferă informații și care vor să sufle informații despre faptul că se folosesc chimicale periculoase în anumite produse. Este vorba deja despre aceasta, în primul rând. Am aflat, de exemplu, de puțin timp că aceste secrete comerciale se folosesc în Franța, de exemplu, pentru a putea uh, să ascundă uh, achiziționarea de teren în fostele colonii și alte practici similare. Deci, e vorba de un concept care este foarte permeabil față de abuz. De aceea, din experiența pe care o am eu, pot spune că după mulți ani în uh, acest domeniu, mi-am dat seama că se folosește de către diverse persoane, pentru că foarte mulți cetățeni, de exemplu, mi-au atras atenția asupra faptului că s-a reclamat, s-a cerut folosirea de secret comercial pentru a putea proteja, de fapt, informații despre daune de sănătate care sunt create de anumite produse și lucruri similare, după cum spuneam. Așadar, dacă trebuie să existe aici un regulament, atunci uh, trebuie să se mențină echilibrul între diferitele uh, chestiuni juridice și juridice și să existe o justificare foarte clară pentru protecția unei informații. O spun foarte hotărât aici pentru că este vorba de ultima mea intervenție după 10 ani într-o comisie juridică și de aceea vreau și să subliniez faptul că am fost membră în această comisie cu multă pasiune. Vreau să spun astăzi însă că îmi fac mari griji în legătură cu faptul că în acest subiect s-a găsit de fapt o cale pentru a putea să se ascundă și din partea Parlamentului European, poate, pentru că există spionaj industrial la toate nivelurile, se merge deci pe o cale care, după părerea mea, încalcă drepturile cetățenilor și nu face decât să le limiteze suplimentar, dacă nu altceva. Când e vorba, de exemplu, de Convenția de la Arhus sau când e vorba de informații pe care le necesită cetățenii pentru a putea să facă o evaluare a riscurilor cărora le sunt expuse, le sunt expuși. Deci vreau să lansez un apel acum în final către deputații din următoarea legislatură pentru ca să fie cât se poate de grijuli la acest subiect. De asemenea, consider că dacă secretele comerciale nu sunt oficial pe masa negocierilor TTIP, ele totuși sunt de fapt tratate, chiar dacă sunt tratate colateral. Chiar dacă deci oficial e vorba de un document sau de documente care trebuie să fie reglementate uh, în mod uh, oficial. Totuși există prin tangență o legătură cu secretul comercial și, după părerea mea, pentru IMM-urile din Uniunea Europeană s-ar putea să existe consecințe foarte grave, s-ar putea să fie deci foarte periculos că se, proteja, se uh, procedează așa. În ceea ce privește apoi pe partea elaltă accesul la documente pentru cetățeni, s-ar putea să fie cel puțin la fel de periculos ceea ce se întâmplă. Nu pot decât să lasez un apel acum către colegii mei care vor fi aici în următorul mandat pentru ca să reușească să restabilească echilibrul între drepturile tuturor cu multă conștiinciozitate, pentru că cred că este vorba aici de chestiuni de esență. E vorba, atât de, e vorba de libertatea informării și de barierile care se pun, bineînțeles, în calea recunoașterii reciproce a unor practici. Există pericole mari legate de diferite substanțe, de diferite produse în cazul unui uh, proces și cred că este foarte important în dreptul german sau austriac se cheamă de fapt uh, o o, tradus cuvânt cu cuvânt o un inventar a tot ceea ce există, de fapt, care nu intră în diferite categorii și, de fapt, așa se bagă în această categorie tot felul de chestiuni care, de fapt, nu au legătură cu chestiunile comerciale. Se întâmplă și, din păcate, și cu jurisprudența. Foarte multe lucruri sunt folosite și băgate într-un sertar în care nu au ce căuta. Este un subiect însă extrem de important pentru viitor și aș vrea să vă atrag atenția asupra acestui fapt. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger. Domnul Masi are cuvântul. Si, președinte, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, am urmărit cu multă atenție prezentarea expertului. O mare atenție, vă spuneam, deoarece sunt de lucruri care mă preocupă și pe mine de 10 ani de zile activez în această comisie, mă pregătesc să-mi sfârșesc mandatul și mă îngrijorează faptul că în Europa nu am reușit mai bine să circumscriem un perimetru juridic. Deci, în cadrul jurisdicțiilor noastre, n-am reușit să facem mare lucru vine vorba de secretele comerciale, așa cum a spus pe bună dreptate și expertul nostru. Cred că aici ne revine răspunderea și inclusiv nouă Parlamentul European și trebuie să o asumăm. Suntem în pragul uh, semnării unui acord cu Statele Unite, uh, țară unde acest uh, tip de reflexie și de drept este mult mai avansată, mai se face mult mai mult în acest sens și mi se pare foarte grav că aici în Europa nu facem mai mult în acest sens. Când ne preocupăm mai mult, când vine vorba de jurisprudența tribunalelor noastre, legislatorul, legiuitorul are niște probleme, trebuie să se organizeze și să organizeze perimetrul în care poate să intervină și sperăm că cel puțin următorul um, Parlament va putea să facă ceva în acest sens. În orice caz, um, experiența, prezentarea a fost de înaltă factură. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Nu mai dorește nimeni să intervină, după câte văd. Mergem la vot. Doamna Lichtenberg, doreți să mai spuneți ceva? Da, vreau să fac o cerere. Poate am putea împreună cu acest uh, departament uh, pentru politici să conlucrăm, să facem un schimb de informații, uh, să aducem uh, contribuții la un eventual studiu în materie. Mă refer la toate așteptările cetățenilor vis-a-vis -vis de acest subiect. Ar fi bine să putem să folosim mai bine această expertiză și aceste posibilități. Da, excelentă idee. Dacă nu mai dorește cineva să mai intervină, atunci putem să trecem la următorul punct. No, Antonio Dorești din nou să iei cuvântul? Nu, nu, nu. M-am înșelat. Da, pentru viitor subiectul acesta va continua să fie cât se poate de arzător, dar cred că putem să încheiem acum acest subiect pe ziua de azi. Dau uh, bună ziua celor care au venit acum pentru vot. Am ajuns la vot și o să și votăm, dar uh, vreau să mai spun ceva în ce privește punctul uh, diverse, vroiam să spun ceva cât privește misiunea la Atena, însă suntem în criză de timp. Nimeni nu prea mai are timp să mai vină, să mai asiste, să mai participe și am discutat cu secretariatul astfel încât să se reflecte toate aceste mișcări și procesul verbal aferent. Mergem la vot. Votul va fi cât se poate de rapid. Aș dori. Vă rog să verificați dacă aveți cartelele de vot. Pentru că câteodată trebuie să facem voturi cu apel nominal. Dacă există probleme în acest sens, aș vrea să vă rog să ridicați mâna pentru ca să putem nota pentru procesul verbal cine este pentru, cine este împotrivă. Cred că, având în vedere numărul de membri în sală, va fi destul de simplu de numărat oricum. Trecem așadar la avizul doamnei Tain, pe care trebuie să-l votăm acum, și anume chestiunea legată de prezumția de nevinovăție în procesele penale și trecem la vot. Sper că toată lumea este gata. Începem cu articolul 2 cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Articolul 3, aliniatul 1. Amendamentul de compromis 1. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Luăm la cunoștință, da, am înțeles. Se adoptă. Așa. Pite.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 Trecem la amendamentul 13. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 14. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 15 și 34, identice, cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 16, pentru, împotrivă, se adoptă. 17 și 35 identice, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 20 și 36, identice, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 21. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 23 și următorul sunt identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 27. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 4 și 28 identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 29 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, se adoptă. Și astfel, trecem la votul cu apel nominal. Mă scuzați, dar nu este vot cu apel nominal. Trecem la votul final al uh, avizului. Votăm electronic. S-a deschis votul și voi număra voturile celor care nu au cartele de vot. S-a deschis votul. Domnule Rapcai și domnul Berlinger sunt pentru. Avem, deci, un vot în unanimitate. Se adoptă. Felicitări doamnei Tain. Și acum trecem la Ja, und dementsprechend kommen wir nun zum Abschluss. Trecem la finalul părții, am ajuns la finalul părții publice. Aș vrea să mulțumesc din suflet pentru colaborarea constructivă. Înainte să însă să finalizez uh, această reuniune, aș vrea să dau cuvântul doamnei Tain și vreau să rog pe toți deputații să rămână aici pentru că avem o reuniune în cameră la care este important să votăm. Vreau să-i dau cuvântul foarte scurt doamnei Tain înainte să fac cuvintele de final, să vă spun câteva cuvinte la final și după aceea voi vrea să continuăm cu partea în camera. Da, doamna Tain, mulțumesc. Vreau să vă întreb când uh, discutăm, când se face raportul despre călătoria la Atena. Mi s-a spus ca înainte de vot să fac o uh, raportare, deci am pierdut oarecum firul. Stimată doamnă Tain, acum aveți uh, ocazia să faceți acest lucru. Am spus-o chiar înainte de vot că din cauza faptului că suntem sub presiune de timp, nu mai avem timp să facem relatarea înainte, dar aveți acum posibilitatea pe scurt să ne spuneți care a fost situația la reuniunea din uh, Atena. Doar să ne spuneți foarte pe scurt, vă rog, pentru că la punctele de pe ordinea de zi de la reuniunea în camera mai sunt destul de multe de tratat. Vă rog. Bine, mulțumesc. Vreau să vă spun în primul rând că sper ca pe viitor aceste reuniuni uh, ale delegației noastre să nu fie organizate ori în perioada electorală sau scurt înainte de campanie, pentru că aceasta s-a simțit în ceea ce privește participarea. Am fost doar trei și domnul Berlinger, care a fost șeful de delegație, a trebuit să plece chiar după două zile a trebuit să plece mai repede, deci aș vrea să rog de aceea administrația ca să se organizeze astfel de reuniuni la începutul semestrului dinainte de alegeri și nu atât de repede înainte. Deci în ceea ce privește Ceea ce am constatat uh, s-a discutat despre Bruxelles 1, despre înghețarea conturilor, despre programul de la Stockholm, despre documentele oficiale, dar și uh, despre uh, regulamentul cu privire la insolvență, care vor fi așadar modificate, se spune. Ni s-a spus că comparația sistemelor juridice de către barometrul de justiție a fost foarte dificile. Unele lucruri au fost constatate de asemenea în Grecia, care au fost de surpriză pentru noi. Sistemul juridic a fost foarte puțin eficient până acum. Grecia are o durată procedurală foarte lungă. Aceasta se explică prin faptul că foarte multe proceduri nu se tratează în fața instanțelor, ci sunt uh, extrajudiciare sunt, de exemplu, tratate în fața altor instanțe. Avem 350.000 de proceduri pe rol în Atena doar, ceea ce este absolut incredibil ca cifră. Chiar și la procedurile penale lucrurile nu stau foarte bine. Foarte multe lucruri intră în fața tribunalului unde care se tratează în statele membre în, pe sancțiuni sau pe amenzi. În ceea ce privește litigiile extra uh, în afara frontierei, există o procedură de mediere nouă și uh, lunga durată de procedură de obicei și alte probleme au fost semnalate însă de către mai mulți, uh, multe persoane din cauza unei uh, număr foarte ridicat de avocați. Grecia are cea mai mare densitate de avocați pe metru pătrat, ceea ce explică aceste multe procese. Există de aceea și o dorință, există alt, un alt motiv și anume că nu costă foarte mult să faci un proces. În Grecia de aceea este foarte uh, prim, toată lumea este foarte dornică să intre într-un proces imediat. Nu există însă niciun buget. Dacă trebuie să o instanță trebuie să ceară un creion, de exemplu, trebuie să meargă la Ministerul Justiției și să ceară acest creion, de aceea nu totul durează mai mult de șase luni. Există o tergiversare foarte mare a cazurilor și aceasta nu facilitează lucruri. Există un nou regulament de procedură civilă acum care va se va introduce, se va introduce și e-justice pentru prima dată. Până acum nu există nici măcar un birou al registraturii, așa cum avem în alte state. Avem uh, statistici care nu sunt de bază, judecătorii nu au o calculatoare sau trebuie să și le ia din bugetul propriu, nu există calculatoare decât din bugetul propriu și nu numai calculatorul, ci și software-ul aferent trebuie să fie cumpărat de către judecătorii ca atare. Scade între timp însă și numărul avocaților, există mai multe costuri care au fost introduse de curând. Există o taxă paușală de 200 de euro pentru apel și 200 până la 400 de euro pentru procedurile de apel în a doua instanță, ceea ce a fost uh, deja criticat de către mai mulți, de către mai mulți avocați. În uh, justiție, deja de 2 ani, se introduc măsuri de combatere a corupției, mai ales din partea judecătorilor tineri. Există pentru prima dată și o susținere politică pentru astfel de acțiuni. Există mai multe de făcut în domeniul uh, politic-financiar, însă reformele nu fac prea mare progres. Aceasta se explică prin faptul că și pensionarii și cei care au venituri foarte mici sunt cei mai atinși și trebuie să plătească foarte multe față de cei care câștigă foarte mult. Există clar o opinie evidentă că trebuie schimbată politica financiară în acest domeniu și aceasta nu este contestată. În ceea ce, contestat. În ceea ce privește frauda fiscală și evadarea, evaziunea fiscală, există două cazuri foarte importante care sunt acum în proces, însă lipsesc mijloacele pentru a putea să se trateze aceste cazuri cum trebuie. În Grecia nu există acces la poliție, de exemplu, în o poliție specială care, de exemplu, să fie foarte activă în domeniul financiar. Nu există polițiști pentru paza clădirilor de justiție. În ceea ce privește judecătorii, este foarte important că au existat patru reduceri de salariale cu 38% s-a redus până în 2012 salariul judecătorilor și apoi în 2012 a mai existat încă o reducere, astfel încât salariul unui judecător a scăzut cu 60%. Judecătorii au depus plângere în fața Curții Constituționale pentru că le este pusă în pericol un independența, ceea ce a fost într-adevăr afirmat și de către Curtea Constituțională, ceea ce a dus la negocieri noi acum a salariilor judecătorilor. La 30% sau 38% au fost de acord cu reducerea, dar la 60% nu se mai putea tolera așa ceva ceva, trebuie să se găsească deci o linie de mijloc între 38% și 60%, dar nu se știe care va fi acea uh, linie de mijloc. Sunt uh, angajați noi judecători la 1800 de euro net, dar aceștia sunt uh, amovibili, deci uh, pot să aibă procese în toată insula, pot să, trebuie să plătească singuri pentru toate transporturile între locurile respective și trebuie să plătească și zborurile către casă, pe către domiciliu, ceea ce desigur le mai reduce din această sumă. Fiind dacă nu mai avem timp, vreau să mai subliniez un singur lucru și anume că activitatea task force-ului este văzută ca un lucru pozitiv și este dorită pe viitor uh, intervenția noastră și activitatea troicii însă activitatea Troicii este văzută ca una negativă din cauza participării femeii la monitorizarea de justiție. De ce? Pentru că sistemul de common law, care nu face parte din uh, cultura juridică a Greciei, a fost aplicat în Grecia și din faptul că au fost trimiși întotdeauna alte persoane de la femei la trei luni care nu erau informate, așadar încă se trebuia repetat încă o dată negocierea care fusese purtată cu trei luni uh, înainte, ceea ce a povestit mai ales notarii când ne-am întâlnit cu ei în totalitate se poate spune că a existat uh, părere unitară în ceea ce privește faptul că nu se poate trata sistemul de justiție ca o întreprindere și de aceea nu se poate supune acest, regulă, acest sistem unor reguli uh, clare, ca în alte domenii. FMI-ul a fost de acord că nu are ce căuta neapărat în negocierile pentru sistemul judiciar. Cam atâta, doamnă președinte, fiind dat că nu mai am timp la dispoziție, trebuie să mă opresc aici. Vreau încă o dată să subliniez însă faptul că astfel de reuniuni, astfel de călătorii de ale delegației noastre și de um, de reuniuni importante trebuie să aibă loc în alt moment, așa cum am spus-o și eu. Mulțumesc înainte. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Tain. Astfel am trecut la partea oficială, la finalul oficial al reuniunii Comisiei Juridice înainte să intrăm la reuniunea în camera, care însă va dura ceva mai mult. Vreau să mulțumesc în mod oficial tuturor pentru colaborarea constructivă. Aceasta este valabil și pentru cei care vin din nou, dar și pentru cei care vor, nu vor mai fi deputați în următorul mandat. Vreau să mulțumesc în mod special secretariatului care ne-a ajutat în toată această perioadă și ne-a susținut în toate lucrările comisiei noastre. Următoarea reuniune oficială a Comisiei Jurii va avea loc în noul mandat al Parlamentului și anume pe 7 iulie la Bruxelles. De aceea aș vrea să vă mai transmit încă această informație înainte să închei ultima sesiune ordinară a Comisiei Jurii din Parlament. Vreau să mulțumesc tuturor celor uh, care rămân în sală acum la reuniunea în camera, dar cei care nu trebuie să fie aici prezenți, aș vrea să părăsească acum sala. Cred că E nevoie doar de o pauză scurtă, 30 de secunde, maxim un minut pentru ca să părăsească sala cei care nu trebuie să participe la partea în camera. Mai avem câteva chestiuni de discutat acum și de aceea vă rog să procedați rapid.